votul. Ordinea de zi acum prevede prezentarea raportului domnului Ris, preocupări privind efectele câmpurilor electromagnetice asupra sănătății. Raportorul are cuvântul pentru patru cuvinte. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de a vorbi pe fond, vreau să vorbesc despre formă. Nu sunt prima și ultima care voi denunța acest articol 45 din regulament care confiscă uh, dezbaterea din această seară uh, nu există dezbatere, nu există uh, interlocutor din partea uh, grupurilor. Doamna Ayala, doamna Lucas, uh, doamna Sinot, doamna Ferrara și domnul Nisteroi, care la ora 23 nu sunt în acest hemiciclu se discută o problemă care este importantă pentru toți cetățenii Europei. Aproape a trecut un secol uh, de când uh, au apărut uh, tot felul de tehnologii moderne. Trăim într-o o lume în care sunt folosite astfel uh, de mijloace moderne care au avantajele lor, dar ne punem uh, semne de întrebare în legătură cu impactul acestora asupra sănătății noastre. Deci am elaborat acest raport într-un context destul de sensibil. A trebuit uh, să mă concentrez asupra riscului pe care îl prezintă frecvențele joase asupra sănătății. Câteva exemple de propuneri ambițioase care vor fi, sper, sus susținute de mâine. Protecția categoriilor vulnerabile, creșele, grădinițele, casele de bătrân, apoi uh, instituirea unor proceduri care să asigure independența cercetării și uh, experiențelor științifice. De asemenea, facem un apel pentru schimbarea comportamentului în ceea ce privește telefonul portabil, educarea uh, copiilor în spiritul unor practici mai sigure pentru ei și asta în cadrul unor practici de marketing um, um, folosirea în uh, comun a antenelor. În, uh, într-un alinat inițial am uh, cerut o revizuire a limitelor de emisii, însă acest lucru nu a fost uh, urmat de colegii mei din Comisia uh, de Mediu, însă Vreau să vă uh, reamintesc că plenara din 2 septembrie, în cadrul unui alt uh, raport, uh, au fost discutate uh, astfel de probleme. Politica struțului pe care o folosește Comisia acum, îmi cer scuze, domnule comisar, că folosesc acest termen, nu contribuie la clarificare pentru uh, cetățenii europeni. Uh, procesele se uh, multiplică, uh, odată suntem în favoarea operatorilor, în altă instanță în favoarea grupurilor interesate. Uh, până în 2015 când vom avea clauza de revizuire, cred că va trece multă vreme și uh, vom fi expuși fără să putem evalua uh, impactul uh, asupra sănătății noastre. Precauția este un principiu de acțiune pentru a reduce incertitudinea. Este o definiție dinamică pe care o susținem astăzi într-un domeniul sensibil al undelor electromagnetice. De aceea, rezoluția alternativă depusă de grupul verzilor este susținută de mine. De fapt, ea revine la uh, Propunerea mea uh, uh, inițială de a reduce uh, pragul de emisii, așa cum fac nouă state uh, membre. În uh, și voi încheia aici, domnule președinte. Sunt raportor totuși al Parlamentului European în această privință și vreau să mențin celelalte uh, progrese realizate în Uh, comisii. În concluzie, domnule președinte, domnule comisar, vreau să vă transmit două mesaje. Dosarul undelor electromagnetice și impactul acestora rămâne deschis și sunt convinsă că următorul Parlament European se va seziza de această problemă. Europa trebuie să liniștească cetățenii și să reia această dezbatere care acum este plasată numai pe un teren uh, juridic. Mulțumesc și o să ascultăm acum o reacție a Comisiei, domnul comisar Domnule președinte, stimate doamne, stimați domn, aș dori să Mulțumesc Parlamentului European și în mod special dumneavoastră, doamnă Ries, ca raportoare pentru acest raport privind câmpurile electromagnetice. Este un subiect interesant și care uh, îi preocupă pe mulți cetățeni din Europa. Este un subiect controversat, dar important și pentru noi. Pe baza complexității acestei teme și a emoțiilor puternice pe care le trezește, este foarte important să colectăm uh, date și să le evaluăm cât mai obiectiv. Comisia urmărește uh, acest lucru constant, este și o recomandare a Consiliului în acest sens. Spuneam Comisia uh, obține informații de la uh, instituții independente de specialitate pentru a vedea dacă câmpurile electromagnetice uh, sunt la un nivel tehnic corespunzător Aș spune că la nivelul Comisiei se urmăresc evoluțiile din statele membre că și, de asemenea, și hotărârile judecătorești, de pildă, din Franța în legătură cu depășirea unor valori în ce privește câmpurile electromagnetice și vreau să asigur Parlamentul că noi vom ține seamă de preocupările care sunt formulate în acest raport. Dar vreau să vă spun că la nivelul Uniunii Europene există deja cadrul necesar în care sunt stabilite limite maxime pentru expunere la câmpurile electromagnetice în măsura în care efectele nouă ne sunt cunoscute. Noi ne bazăm pe cercetări științifice independente dacă nu uh, ni se vor semnala prin asemenea studii uh, necesitățile de a ne modifica poziția, uh, nu vom considera că sunt necesare neapărat reglementări suplimentare, dar vom urmări în continuare acest subiect. Comisia urmărește dialogul cu grupurile de interes privind efectele câmpurilor electromagnetice asupra sănătății. Este o necesitate pentru noi să colaborăm cu actorii cei mai importanți pentru ca ă, să reacționăm la îngrijorarea care există din acest punct de vedere la nivelul opiniei publice. Vreau să vă spun că și cercetarea în acest domeniu uh, trebuie să contribuie la clarificarea unor uh, îngrijorări care uh, deocamdată nu au argumente științifice. Mulțumim, domnule comisar. Nu am încercat să limităm câmpul electromagnetic al discursului dumneavoastră prin lumina din această sală. Votul va avea loc mâine. Ne-a rămas un ultim raport, este vorba despre raportul doamnei Gacek privind problematica și perspectivele cetățeniei Uniunii. Dau cuvântul raportoarei pentru patru minute. Domnule președinte,